vom avea procedură catch the eye și nici cartonașe albastre. Întâi, în numele Comisiei, domnul comisar Mimița. Thank you, Mr. President. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Salut prilejul acestei dezbateri de urgență. Execuția celor opt prizonieri în Indonezia a dezamăgit, ne-a dezamăgit și ne-a întristat pe noi și comunitatea internațională. Sunt sigur că ne împărtășiți această dezamăgire profundă. Uniunea Europeană are o poziție strictă împotriva pedepsei cu moartea în toate împrejurările și în toate cazurile și dorește abolirea pedepsei cu moartea în lumea întreagă. Acesta este un obiectiv de politică externă prioritar în, în politica noastră externă și se manifestă și în orientările generale privind pedepsa cu moartea, adoptată de Consiliu în 1998, orientări europene care după aceea au fost revizuite cel mai recent în 2013. Uniunea Europeană consideră că pedepsa cu moartea este o dovadă de cruzime și, cruzime și lipsă de, uh, de umanitate și nu reușește să fie un element de descurajare a criminalității, iar abolirea acesteia este esențială pentru protejarea demnității umane, precum și pentru dezvoltarea drepturilor omului. Or uh, ce probleme de justiție sunt irreversibile și aceste probleme de justiție apar în orice sistem de justiție. Iar aceste execuții sunt revoltătoare, dat fiind că, conform ONU, traficul de droguri și criminalitatea privind narcoticele nu reprezintă crime la adresa umanității. Iar prin politica sa externă, Uniunea Europeană contribuie la eforturile mondiale de abolire între 93 și uh, 2013, 2012, uh, numărul țărilor care a abolit uh, pedepsa cu moartea a crescut de la 55 la 97 din 2012 140 de țări, mai mult de două treimi din țările lumii, au uh, abolit pedeapsa cu moartea la legislație și în practică. Din păcate, situația în Asia este mixtă. Pakistan este un exemplu îngrijorător uh, recent, dat fiindcă s-a încălcat moratoriul uh, de lungă durată și a fost uh, reluată uh, pedepsa cu moartea Uh, pentru cei acuzați de terorism, iar numărul execuțiilor a ajuns la 100, iar țări ca China, Irak, Iran și Arabia Saudită sunt uh, principalele țări în lume unde pedepsa cu moartea este folosită, iar majoritatea țărilor din Asia mențin în legislație pedepsa cu moartea. Cinci țări din Asia au abolit această pedepsă cu moartea, Bhutan, uh, Nepal, Mongolia, Filipine și Cambodgia. Această inegalitate este marcată de uh, direcția de folosire a pedepsei cu moartea în China, Singapore și Thailanda și de reluarea execuției cu moartea în India, Pakistan, Vietnam sau de consolidare a temeiului juridic, cum ar fi în Brunei și Mal- insulele Maldive. Indonezia este un exemplu de, de tranziție către democrație și joacă un rol important în Asia de Sud-Est. Indonezia este un jucător important în regiune, în cadrul țărilor ASEAN, reprezentând 40% din PIB și populație. Este un jucător global emergent și membru al G20, și are clasa de mijloc care crește cel mai rapid în lume și populația musulmană cea mai uh, mare și cea de-a și populația uh, a, este a patra țară ca număr de populație și a treia uh, democrație ca mărime care ne împărtășește o mare parte a valorilor, dar nu toate, dar nu pe toate. Ironia este că aceste execuții uh, au avut loc uh, într-o țară care este una dintre cele mai democratice în Asia de, în Asia de Sud-Est, având un parlament activ și o societate civilă uh, extrem de dinamică. A fost uh, îngrozitor pentru prizonieri și pentru familiile lor, dar fiindcă evenimentele au avut loc în, cu încetinitorul. Să vedem acum ce activități s-au luat în mod concret. Un alt reprezentant a făcut trei declarații în care se lamenta folosirea pedepsei, pedepsei cu moartea în Indonezia, iar Uniunea Europeană a colaborat îndeaproape cu statele membre uh, ale, ai căror resortizanții erau uh, amenințați cu pedepsa cu moartea. Un alt reprezentant și vicepreședintele au cerut autorităților indoneze să pună capăt uh, să pună capăt uh, folosirii pedepsei cu moartea și să introducă moratorium. Autoritățile europene au folosit toate căile diplomatice pe care le-au avut la dispoziție pentru a aduce în discuție cu omologii din Indonezia chestiunea pedepsei cu moartea. În curând vom lansa o campanie de sensibilizare la nivel regional care cer îndepărtarea de către pedepsa cu moartea în Asia de Sud-Est, care va fi condusă de organizații societății civile la nivel local și de indivizi la nivel local. Știu că membrii Parlamentului European au jucat și un rol activ încercând să convingă guvernul indonez de, că este nevoie să se desfințeze pedapsa cu moartea, încercând să preîntâmpine execuțiile viitoare. Stimați membrii ai Parlamentului European, am spus întotdeauna răspicat că respectăm suveranitatea Indoneziei. Am oferit sprijin uh, politic și practic pentru a pune capăt traficului cu droguri și al, altor activități de criminalitate care reprezintă provocări pentru societatea indoneză și nu numai. Vă asigur că vom, uh, uh, vom continua dialogul cu autoritățile indoneze, indoneziene în ceea ce privește folosirea pedepsei cu moartea. Și aștept cu nerăbdare să ascult părerile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Mimica. Urmează vorbitorii în numele grupurilor. Începem cu domnul Donjon, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, noi nu suntem magistrați, judecători sau avocați. Deci nu ne revine sarcina de a hotărâ vinovăția sau inocența celor care sunt în fața justiției indoneziene însă suntem responsabili publici, aleși ai unor națiuni de către cetățeni și pentru a reprezenta anumite valori și în numele acestor valori și acestor cetățeni trebuie să cerem astăzi autorităților indoneziene ca cetățenii noștri, resortițanții noștri, să aibă dreptul la un proces echitabil care să respecte dreptul, procedurile de apărare, lucruri care nu au fost acordate resortisantului francez care se află astăzi amenințat de pedeapsa cu moartea în Indonezia. Noi suntem responsabili politici și datoria noastră este să condamnăm pedeapsa cu moartea, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră, pentru că ea este interzisă de Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Suntem responsabili politici aleși și ființe umane care avem dreptul să fim de-a dreptul um, uh, indignați de acest spectacol macabru la care asistăm în Indonezia și în alte țări pe care le-ați reamintit și dumneavoastră. Timpul reprezintă o urgență și, într-adevăr, Uniunea Europeană este un partener al Indoneziei. Încă din noiembrie anul trecut am avut un dialog asupra drepturilor omului între UE și Indonezia. Am semnat cu Indonezia un acord de parteneriat și cooperare deci punem la dispoziția Indoneziei în cadrul fondurilor regionale fonduri pentru învățământul superior, pentru buna guvernanță. Nu putem să fim neascultați, vocea noastră să fie neascultată de autoritățile indoneziene. Și unii dintre uh, liderii europeni ar trebui deja să se afle chiar astăzi la Iacarta pentru a-i susține pe resortisanții noștri. Și dincolo de comunicate sau de demersurile diplomatice care deocamdată n-au dat roade, trebuie să mergem mai departe. Este o chestiune esențială pentru resortisanții europeni care cer acest lucru de la noi, așa că contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru ca autoritățile indoneze să, indoneziene să înțeleagă că noi nu le încălcăm suveranitatea lor. Într-adevăr, susținem lupta împotriva drogurilor și a, a traficului cu narcotice, însă nu în felul acesta se va duce până la capăt această luptă. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Donjon. Am să vă rog avem, să fiți înțelegători. Avem o, un punct de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. Conform regulii 162, secțiunea 6, doresc să vă întreb cum a, a, anulați procedura Catch the Eye. Se spune timpul rămas va fi alocat, nu ar putea fi alocat. Nu vreau să uh, iau prea mult timp, dar vreau să mă refer la un la o persoană care este uh, condamnată la moarte în Indonezia pe acuzații similare. A fost uh, condamnată la moarte în ciuda faptului că inclusiv procedura, uh, procuratura a cerut uh, o pedeapsă cu închisoare. Aș dori să pot uh, vorbi despre acest subiect. Președintele, stimate coleg Arnott, avem reguli. Uh, și asta înseamnă că aici avem o procedură, o dezbatere extraordinară și s-a decis că nu vom avea catch the eye și um, nu vom avea cartonașe albastre. Și regulamentul spune de asemenea că nu puteți să vă referiți la conținuturi, ci numai la procedură. Data viitoare vă voi tăia microfonul mai repede. Acum, domnul Marta. Mulțumesc, domnule președinte. O țară este mare nu numai prin puterea sa, dar și prin modul în care este susținută de idei, de cauze uh, și de modul în care s-a purtat în uh, momentele privilegiate ale istoriei. Robert Balater a spus acest lucru când era ministru al justiției în anii 80. Ei bine, Parlamentul European trebuie să facă apel la autoritățile indoneziene. Da, domnule președinte al Indoneziei, puteți fi mare dacă vă folosiți puterea pentru a salva vieți. Puteți transmite un mesaj uh, clar întregii lumi și uh, cetățenilor dumneavoastră. Nimeni nu se îndoiește de dorința dumneavoastră de a eradica traficul uh, de droguri. Ați executat opt persoane. Conform uh, asociației împreună împotriva pedepsei cu moartea, câteva sute de uh, persoane sunt condamnate și își așteaptă execuția. Ce mai vreți mai mult? Știți ce suferințe, uh, la ce suferințe sunt supuși cei condamnați la moarte și familiile lor? Ani întregi așteptând un proces care de fapt nu e un adevărat proces. Uh, ani întregi în care speră să vadă un licăr de umanitate în ochiul uh, călăilor lor, ani întregi așteptând ca veri- să iasă la iveală uh, adevărul, ani întregi în care uh, procurorul oda- din nou și din nou respinge apelurile și, uh, și uh, dă din nou condamnarea la moarte. Fac uh, apel la uh, Vreau să mă refer la Serge Atlaoui, uh, cetățean uh, francez închis în Indonezia. De 10 ani trăiește această uh, suferință a condamnatului la moarte. Este, a suferit atât de mult încât în acest moment se simte vinovat că este în viață. Dar nu ești vinovat, Serge, pentru că vrei să-ți vezi cei patru copii. Tu, la tine mă gândesc, Serge, acum și la copiii tăi. Serge, vom fi alături de tine. Așa Jare spunea că pedepsa cu moartea este împotriva a ceea ce a gândit umanitatea de mii de ani. Iată, în Europa, ca și peste tot în lume, atâta timp cât nicio persoană, președintele intervine, Domnule Martin, vă mulțumim foarte mult și acum domnul Demesmacher pentru un minut și jumătate. de executiecollega's van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder deze week. Doamnelor și domnilor, execuția celor uh, opt persoane a făcut reverberații întreaga lume, iar grupul ECR împărtășește indignarea. În articolul 2 al Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului se, se vorbește de dreptul, de dreptul la viață. Să nu uităm în lumina acestor uh, cruzimi, nimeni nu poate fi condamnat la moarte. Respectăm suveranitatea Indoneziei, jurisdicția și dreptul de a-și adopta propria legislație și dorința de a combate traficul internațional. Indonezia este o țară modernă care a dobândit creștere economică, dar să nu pierdem din vedere aspectele fundamentale libertatea presei, libertatea de exprimare, drepturile fundamentale ale omului, toate acestea sunt probleme în Indonezia și precum și aplicarea, pro, aplicarea pedepsei de moarte care încalcă drepturile omului. Cred că aceasta trebuie comutată la pedepsă uh, cu închisoarea perpetuă sau alte pedepse. Da, nu, nu trebuie uciși acești oameni. Alături de Charles Tannock am uh, redactat o scrisoare guvernului indonezian cerându-le din tot sufletul să să uh, îi uh, scutească de pedeapsa cu moartea pe acești uh, deținuți. Doamna Șache, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Condamnăm execuțiile prin pluton de execuție a opt persoane din Indonezia, dintre care șapte nici măcar nu erau cetățeni indonezieni. Uh, Uniunea Europeană împotrivă cu Australia a făcut apeluri către Indonezia să nu pună în aplicare aceste execu execuții. În plus, s-au oferit asistență Indoneziei pentru a, com a combate traficul de droguri. Pot fi, criminalii uh, condamnați pot fi pedepsiți și în alte moduri și mai ales au nevoie de un proces drept. Să facem apel că, pentru un, uh, o oprire a tuturor execuțiilor în Indonezia. Este însă rușinos faptul că în ziua în care am auzit despre aceste uh, execuții, Victor Orban, membru al PPE, a sugerat că ar trebui să se reinstaureze pedeapsa cu moartea în Ungaria. Sunt propuneri cât se poate de nepotrivite, iar domnul Orban știe foarte bine că pedeapsa capitală este interzisă în Europa și ar trebui să fim mândri de asta. Și ar trebui să fim mândri și de eforturile noastre internaționale de a pune capăt pedepsei capitale, de a uh, convinge țările să impună un moratoriu asupra acestui tip de pedeapsă. În Europa am stabilit o interdicție și, sperăm, și sunt, ea trebuie să rămână valabilă. Facem apel la țări precum Indonezia și ar, ar fi mult mai ușor să-i convingem dacă și Statele Unite ne-ar urma și ar interzice pedeapsa capitală. Uh, Trebuie să ne continuăm eforturile la nivel global, să cooperăm cu guvernele și cu organizațiile societății civile pentru a ne asigura că în viitor pedeapsa capitală va face parte din istorie. Vă mulțumim. Urmează acum două minute și jumătate, doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc grupurilor politice pentru că au acceptat această dezbatere care a fost uh, cerută de către GUE pentru ordinea de zi. Noi suntem foarte mulți uh, cei care luptăm împotriva pedepsei cu moartea. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să reacționăm rapid. Marți seara, 8 persoane au fost executate, un indonezian și 7 străini. 14 execuții de la începutul anului, deși în 2014 n-a fost niciuna și în 2013 doar 5. Iată încă o țară care recurge la pedeapsa cu moarte, în special pentru traficul cu droguri. Procurorul general al Indoneziei arată că trebuie să facă față unei crime deosebit de mari pentru națiunea indoneziană. Deci, iată o justificare pentru această uh, pedeapsă barbară împotriva persoanelor care deseori sunt vulnerabile, străine și nu au drepturile elementare garantate. Există foarte mulți care își așteaptă pedapsa cu moartea în urma traficului cu droguri. Curtea Constituțională a acceptat uh, să analizeze apelul pentru cei doi australieni. 127 de persoane condamnate, 57 pentru trafic cu droguri, printre ei 27 de străini, toți condamnați pentru trafic uh, cu droguri, 4 europeni. Serge Atlaui este un caz uh, exemplar, 51 de ani, uh, lucrează la un laborator indonezian și neagă faptul că știa că laboratorul ar fi fabricat extazis. S-a cerut o revizuire a procesului și au obținut acest lucru ei uh, nu sunt, deci, uh, pe termen scurt, uh, sub amenințare. Același lucru și pentru cei cinci chinezi care sunt condamnați la moarte. Mai mulți martori și chiar și polițiști își cer scuze, însă nu s-a ținut cont de aceste mărturii. Președintele indonezian este un naționalist intransigent care dorește să arate că nu cedează în fața presiunilor internaționale. Și cu toate acestea a făcut-o in extremis pentru cetățeanul filipinez Cazul lui Serge Atlaoui a relansat această dezbatere în presă, în special în Jakarta Globe, principalul ziar indonezian, care își pune întrebări în legătură cu consecințele pentru imaginea Indoneziei la nivel internațional. Într-adevăr, este o luptă universală acolo, în Statele Unite și în Europa. E adevărat, Victor Orban spune că este partizan pentru reintroducerea pedepsei cu moartea, deci trebuie să reacționăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vergea, și acum pentru două minute, doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu două zile, opt persoane au fost executate în Indonezia. În 2014, Indonezia nu a uh, dus la bun sfârșit nicio execuție, însă în acest an, din păcate, au fost executate 14 persoane. Toate acestea au fost condamnate pentru trafic de droguri, cu toate că um, pedeapsa capitală este prevăzută acolo unde există de către reglementările internaționale numai pentru infracțiuni deosebit de grave. Pe lângă aceste execuții, um, există standarde cât se poate descăzute în ceea ce privește aplicarea acesteia. Mulți dintre um, dintre prizonieri, dintre deținuți, nu aveau acces la uh, asistență juridică, la traducători. Unul dintre uh, deținuți, uh, domnul Gularte, e, uh, fusese uh, diagnosticat cu schizofrenie. Guvernul indonezian vede execuțiile ca o metodă de a descuraja traficul de, de droguri, dar nu există niciun fel de uh, indicație conform căreia uh, pedepsa capitală ar descuraja infracțiunile. Studiile arată că pedepsa capitală nu descurajează mai mult uh, infracțiunile uh, decât uh, pedepsa cu, cu închis închisoarea cu viață. De aceea facem apel la guvernul indonezian să, să reintroducă un moratoriu ca un prim pas în eliminarea pedepsei capitale. Indonezia ar putea transmite un semnal uh, important și celorlalte state din regiune cu astfel de măsură. Mulțumesc acum pentru două minute colegul Castaldo. Președinte. Nu... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit cu toții despre faimo- știm cu toții despre faimoasele uh, stațiuni turistice din uh, Indonezia. Dar iată, planează fantoma execuțiilor în această țară. Oamenii sunt legați, încătușați și asta se întâmplă în această țară. Nu, nu judecăm procesul în sine, ci judecăm pedepsa cu moartea. Ca europeni, ca ființe umane, nu putem decât să condamnăm asemenea acțiuni. Nu credem că oamenii pot fi sacrificați. Cerem nu un moratoriu, ci o desfințare totală a pedepsei cu moartea. Cei care sprijină pedepsa cu moartea sunt mai aproape de ucigași decât cei pe care încearcă să-i apere. Mulțumesc. Pahe. Mulțumesc. Acum, domnul comisar Mimița, în finalul dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați fost un schimb de opinii plin de idei uh, clare și foarte țintite. Vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Pot să vă asigur că Uniunea Europeană își menține angajamentul pentru a continua legătura cu guvernul indonezian, cu actorii locali, pentru a lucra în vederea abolirii pedepsei cu moartea. De aceea vom utiliza toate instrumentele de care dispunem, declarații, abordări, dialog, pentru ca vocea noastră să fie auzită, însă și pentru a asculta din partea cealaltă care sunt obstacolele cu care se confruntă pentru a le putea depăși. În calitate de prietene a Indoneziei, cerem autorităților și președintelui să declare un moratoriu imediat în ceea ce privește utilizarea pedepsei cu moartea. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar Mimica. Cu aceasta această dezbatere